Good afternoon, colleagues. Bună ziua, stimați colegi. Văd că unii nu sunt încă aici, dar cu toate acestea cred că ar trebui să începem. Și uh, primul punct este, bineînțeles, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, propun să o adoptăm cu ora schimbată de începere nu putem să schimbăm acest lucru. Bun, deci ordinea de zi este adoptată. Comunicări tehnice ale președinției, vă amintesc că uh, din amabilitate față de vorbitor principala ușă de lângă prezidiu va rămâne închisă în timpul schimburilor de opinii, deci dacă trebuie să plecați înainte, vă rog să folosiți ușa laterală din spate și nu fereastră. Da, sunt, există unii oameni foarte creativi, chiar dacă este luni. Bun, mai este o altă ieșire acolo. Dar este vorba despre ieșirile din spate în tot cazul. Uh, Bun, numărul 3. În ceea ce privește regula 214 din regulile de procedură ale Parlamentului, uh, ultimele decizii ale uh, întâlnirii coordonatorilor AVET uh, au fost uh, redactate în proces verbal și au fost încărcate pe uh, pagina AVET alături de toate celelalte documente pentru această întâlnire. Vor fi uh, atașate procesului verbal al întâlnirii de astăzi. Așadar, Trec acum la punctul 4 al ordinii de zi, relațiile între Uniunea Europeană și Canada, situația actuală și impactul alegerilor federale din 2019. Stimați colegi, da, pentru că sunteți mai mulți. În primul rând, bun venit, domnul ambasador Edita Herda, care este director executiv pentru Americi în, la Serviciul European de Acțiune Externă. Astăzi uh, ne va pune la curent în legătură cu situația relațiilor Uniunea Europeană și cu Canada. Canada a organizat alegeri federale pe 21 octombrie 2019 Partidul Liberal, frunte cu ministrul Justin Trudeau, a câștigat 157 de locuri, a format uh, un guvern minoritar și a pierdut majoritatea pe care o dobândise la alegerile din 2015 în fața Partidului Conservator, principal partid de opoziție. Relațiile Uniunii Europene sunt bazate pe valori comune, lucru ilustrat de o istorie lungă de cooperare politică și economică. Canada este unul dintre cei mai apropiați parteneri, cu valori foarte apropiate în Uniunea Europeană, din afara Europei. Spuneam pe vremuri când aveam acele negocieri legate de CETA și uh, aveam pe miniștri aici și îi auzeam cum stau de vorbă, spuneam dacă Groenlanda ar fi nu în estul Canadei, ci în vestul Canadei, Canada ar putea fi un bun membru al Uniunii Europene. Uh, dar cum uh, Groenlanda se află între noi, uh, nu am ajuns la această stare de fapt. Concluzia acordului de parteneriat strategic și a discuțiilor prin CETA în 2016 ne-a apropiat și mai mult și au aprofundat relațiile noastre. Canada este un partener de încredere al Uniunii Europene în ceea ce privește uh, climatul, biodiversitatea, dar are de asemenea multe de oferit și în ceea ce privește cooperarea în politicile de siguranță și externe, inteligența artificială și cercetare. Acest parteneriat stabil trebuie să continuă și sunt convins că Parlamentul European și noul Parlament ales în Canada își vor continua cooperarea intensă și rodnică și în timpul acestui mandat. Stimată doamna ambasador, aveți cuvântul pentru a ne spune cum vedeți impactul alegerilor federale din Canada asupra relațiilor noastre și care sunt următoarele activități ce vor avea loc între Uniunea Europeană și Canada în următoarele luni. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, bună ziua, excelență, stimați membri ai comisiei, stimate domnule președinte, este o mare plăcere și o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră și să am posibilitatea să vă spun câte ceva din ce credem și din modul în care lucrăm cu Canada. După cum ați spus, am fost martor la noi alegeri ce au avut loc în octombrie. Situația nu s-a schimbat prea mult. S-a schimbat, dar nu foarte mult. Avem un al doilea uh, guvern Trudeau. 75% dintre foștii miniștri au rămas în funcție de aceea nu ne așteptăm la mari uh, schimbări ale politicilor. Am văzut programul noului guvern și ce vă pot spune este că acest program uh, este foarte în linie cu noul program al noii Comisii Europene. Așadar, aceasta este partea pozitivă uh, a um, lungii povești de uh, legături strânse între Uniunea Europeană și Canada. După cum ați spus uh, pe bună dreptate, uh, prim-ministrul Trudeau va fi în fruntea unui guvern minoritar și trebuie să se bazeze pe sprijinul partidelor care i-au promis să-l susțină. Așadar, Bineînțeles, vedem că țara a ieșit foarte divizată, foarte polarizată în urma acestor alegeri între provinciile din est și cele din vest, între uh, orașe și uh, mediul rural și va fi mare nevoie de coeziune și de unitate. Guvernul va trebui să facă tot ce este în putință pentru a uh, reuni din nou țara lucru care se reflectă și în alte zone dezvoltate. Prim-ministrul va trebui să găsească o bază comună cu partidele de opoziție pentru a-și promova agenda și, bineînțeles, și agenda lor în timpul acestei perioade. Cu câteva săptămâni în urmă, prim-ministrul a, un discurs în care și-a prezentat prioritățile guvernului și Parlamentul canadian a aprobat aceste priorități luna trecută, pe 27 ianuarie, așadar situația în momentul de față este limpede și se poate vorbi despre priorități. Lupta împotriva schimbărilor climatice, principal, uh, principala preocupare pentru Europa, principala preocupare pentru Canada, uh, zero emisii până în 2050, aceasta a fost promisiunea și, bineînțeles, guvernul subliniază ambiția de a face aceste lucruri într-un mod deosebit special, astfel încât economiei să-i se permite să crească, iar viața să fie mai ușoară, mai ieftină. Guvernul are de gând uh, să ia anumite măsuri pentru a spori eficiența energetică a clădirilor, de pildă, sau pentru a promova tehnologii verzi și întreprinderi legate de el. A doua prioritate foarte importantă, după cum am spus, este să pună capăt, să depășească diviziunile între regiuni și în acest scop, eh, bineînțeles, după cum eh, știți, eh, a fost doamna Cristina Freeland, care a fost, care este viceprim-ministru în momentul de față și iar ea va fi personajul principal. Ei s-a încredințat această sarcină ea are această sarcină de a menține de a, o relație deschisă de colaborare cu toate provinciile și cu toate teritoriile și știm cât de capabilă este doamna ministru, trebuie să spun, am fost foarte impresionați când am văzut cât de mult ne ajută cei aici în Europa cu CETA și sper din tot sufletul că va avea succes. O altă prioritate importantă pentru guvernul Trudeau sunt reducerile de impozite promise nu pentru toată lumea, doar pentru anumiți oameni și nu pentru cei mai bogați. Și aici principala problemă este să creeze așa numite programe naționale farmacare, ă, trebuie să ă, ținem cont de faptul că în Canada sistemul de sănătate nu acoperă decât serviciile medilor, nu și rețetele pentru medicamente. Și aceasta este marea provocare pentru guvernul Trudeau. Un alt subiect foarte important din programul guvernului și acesta rezultă din programul anterior este reconcilierea cu uh, populația băștinașă și uh, guvernul a anunțat că va încerca să pună în aplicare până la capăt declarația ONU privind dreptul populațiilor băștinașe în primul an al noului mandat. Deci este o țintă foarte ambițioasă alte obiective ale guvernului Trudeau, le voi menționa, reducerea poluării cu plastic, un lucru care de asemenea se regăsește și în Uniunea Europeană, apoi un problem foarte important pentru Americi, uh, reglementări mai clare în ceea ce privește guvernanța și un pas înainte spre conducta peste munți este o problemă foarte importantă în Canada și de asemenea foarte divizivă. În ceea ce privește politica externă, Bineînțeles, ratificarea acordului cu Statele Unite, MCA, este fostul uh, tratat NAFTA uh, între Statele Unite și Mexic și, de asemenea, un lucru care va reprezenta o provocare foarte mare pentru guvernul canadian, vor încerca să obțină un loc în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și deja fac campanie în acest sens. Canada a spus clar că va uh, coopera cu țările care au aceleași valori și a reînnoit angajamentele față de NATO uh, și față de eforturile de menținere a păcii. Vor să ofere chiar mai mult sprijin pentru dezvoltare, au chiar două priorități, uh, învățământul și egalitatea de gen. Și în sfârșit, un lucru care este de asemenea foarte important pentru Europa, au spus că vor lucra cu persoane care au aceleași idei în ceea ce privește revizirea regulilor din spațiul digital pentru a garanta corectitudinea și a da linii de orientare etice pentru inteligența artificială. Și ați auzit, sunt niște lucruri care coincid foarte mult cu prioritățile noi comisii locul unde ne aflăm acum, în calitate de Uniune Europeană, știți foarte bine ce a spus doamna președinte Ursula von der Leyen la Strasburg în noiembrie vorbea despre lumea mișcare în care trăim, o lume în care sunt uh, prea multe puteri care vorbesc doar limba confruntării și a conflictelor și trebuie pen, pentru a răspunde acestor provocări să bă, cooperăm cu prietenii noștri și pentru noi Canada, trebuie să spun, este un prieten și putem crea alianțe cu Canada și, bineînțeles, avem în Canada un partener foarte important. Așadar, vorbi deja despre ESPA, am vorbit despre CETA, bă, Așteptăm să ratificăm în mare măsură CETA și, bineînțeles, ne-am dorit să organizăm anul acesta nu doar o întâlnire ministerială, ci și o întâlnire la vârf între conducători sau poate chiar o întâlnire la vârf direct cu Canada, dar trebuie să vedem cum funcționează activitățile noastre comune și dacă vom reuși spre sfârșitul acestui an să organizăm o întâlnire de acest gen. Fără nicio îndoială, suntem martorii unor revoluții foarte pozitive în ultimii ani, doar dacă ar fi să vorbim despre CETA, cred că chiar putem să sărbătorim pentru că uh, schimbul bilateral a, uh, a crescut cu 10,5% față de ultimii 3 ani și exportul de bunuri a spre Canada a crescut cu 15% și cu 7% exportul de produse agricole. Sunt uh, câteva cifre importante, deci cred că merită să ne gândim la acest tip de întâlniri. De fapt, peste o săptămână vom sărbători Uh, Comitetul de Cooperare Comună care va evalua relația bilaterală și vom vedea dacă putem lua în calcul o întâlnire la nivel înalt anul acesta. Mm, Ce pregătim pentru această întâlnire? ne vom analiza promovarea drepturilor omului pentru a vedea cum putem să ne implicăm mai mult uh, în această privință cu canadieni, inclusiv aici egalitatea de gen, democrația, satul de drept, uh, dreptul internațional și uh, multilateralismul. Vom vedea dacă este posibilități de a coopera cu canadieni în privința schimbărilor climatice, care se află foarte sus pe lista noastră de priorități, a noastră și a lor, Vom analiza posibilitatea de a promova tehnologiile verzi și sperăm să fie mai ușor pentru noi și pentru ei să ne atingem obiectivele climatice. O altă discuție ar fi agenda digitală, care a fost identificată ca fiind o prioritate de ambele părți, sprijin pentru inovații în domeniul numeric și inteligența artificială și, bineînțeles, vom analiza și posibilitatea de a coopera mai strâns în întrebuințarea etică a instrumentelor existente și a datelor digitale. Un aspect foarte important este siguranța cooperăm împreună pentru a contra eventuale amenințări, pentru a pune în aplicare agenda de securitate și pace și pentru a promova pacea și stabilitatea, inclusiv prin contribuția canadienilor la misiunile de management a crizei din Europeană și la operațiuni. Știți foarte bine că în momentul de față Canada participă la misiuni și operațiuni în Ucraina, în Mali în, și în Irak. În Canada nu avem doar un foarte bun aliat în cadrul NATO, dar acum câteva zile am avut un aliat foarte bun și în ceea ce privește dialogul privind siguranța și apărarea, am putut să stabilim câteva priorități și să consolidăm cooperarea și s-a afirmat foarte clar că suntem dispuși să ne implicăm mai departe și în aceste privințe. Și uh, poate doar o parafrază a ceea ce ați spus dumneavoastră și a ceea ce am auzit de la uh, profesorul Timothy Garden Ash, faptul că în noiembrie 2018 aici, în Europa, într-o conferință publică, a spus profesorul ceva foarte apropiat de ceea ce spuneți dumneavoastră. A spus că identitatea și frontierele Europei uh, trebuie să fie definite clar, dar a susținut că dacă Europa este o comunitate de idei și de valori, Canada ar putea fi un membru perfect al Uniunii Europene. Deci acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Am auzit o altă descriere ce e un canadian? E un uh, american care nu e în armată, dar are asigurare medicală. Dragi colegi, acum văd că o serie dintre dumneavoastră vor să ia cuvântul. Domnul Pisapia este primul care va interveni. Grazie, grazie moltissimo per la sua relazione. Vă mulțumesc mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte pozitivă. Eu aș avea două întrebări legate de valoarea dumneavoastră pozitivă în legătură cu prioritățile care sunt uh, împărtășite între Parlamentul European și Canada. În primul rând, aș vrea să știu ce acțiuni există acum și ce um, evaluări se fac acum în legătură cu Iranul și după dobărârea avionului Uh, accidentul care a avut loc acum câteva săptămâni. A doua chestiune. Aveți dreptate că sunt uh, foarte importante legăturile dintre Uniunea Europeană și guvernul canadian. Acum, mă gândesc la nivel de cetățeni, deci mă gândesc la nivelul acesta. În ceea ce privește ultimele tratate dintre UE și Canada, există o evaluare pozitivă sau mai degrabă sunt puse în lumină polemicile și efectele uh, negative în pofida celor pozitive? Canada este clar un uh, aliat strategic. Deci mă refer la CETA, nu știu ce puteți să ne spuneți în această privință. Vă mulțumim, Viola. Thank you, Chair. Um, thank- mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă ambasador, pentru informațiile foarte cuprinzătoare pe care ni le-ați uh, prezentat. Ați menționat că a crescut comerțul dintre Uniunea Europeană și Canada. E un semnal pozitiv și e un semnal pozitiv și în ceea ce privește statele membre. Dumneavoastră însă ați menționat agricultura, însă ar vrea să știu de asemenea în ce alte sectoare s-a înregistrat o creștere a comerțului. Aveți niște cifre? Uh, dacă nu acum, îmi puteți uh, trimite și răspunsul în scris. Acum, referitor la situația zonei arctice. Canada a luat atitudine față de agresiunea, uh, față de atitudinea foarte agresivă a Rusiei în regiune. Aveți informații noi în legătură cu asta? E o problemă în rândul opiniei publice în Canada sau um, ceea ce este corpul diplomatic? Se discută despre asta. Și acum, referitor la relațiile sino-canadiene uh, după arestarea uh, doamnei Veng de la Huawei în urmă cu câteva luni. Și acesta este un subiect major. Puteți să ne spuneți ceva în public în legătură cu această situație? Cum vor proceda? Deci în ceea ce privește relațiile față de SUA. Știm care sunt uh, cerințele chinezilor și știm de asemenea că în provinciile canadiene de vest, deci pe partea pacifică, există o comunitate chineză foarte mare, foarte numeroasă. Încă un lucru. Știu de asemenea că în Ucraina se implică foarte mult uh, Canada, deoarece în Canada trăiesc foarte mulți uh, ucrainieni, deci diaspora ucraineană este foarte numeroasă. Uh, deci aș vrea să avem niște informații mai detaliate legate de acțiunile concrete pe care le vor întreprinde canadienii în Ucraina sau în alte țări care fac parte din parteneriatul de est. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc acum domnul Javier Moreno Sanchez. Aici sunt. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, stimată doamnă, pentru prezentarea dumneavoastră. Astăzi nu intervin doar în calitate de membru supleant, ci și în calitate de raportor permanent pentru CETA și în calitate de vicepreședinte al delegației UE uh, Canada. Dumneavoastră, domnule președinte, a spus uh, că această țară, Canada, e probabil țara cea mai europeană din afara Uniunii Europene. Avem multe valori în comun, avem multe probleme comune. Și eu cred că acest acord, acordul CETA, și acum ați spus și dumneavoastră, stimată doamnă, reprezintă mult mai mult decât un simplu acord comercial. Dumneavoastră ați menționat migrația, schimbarea climatică, egalitatea între sexe și cred că trebuie să facem eforturi. Spuneați că nu vor fi mari schimbări în Canada, guvernul actual este cam ca și cel anterior, nici uh, noi aici în Parlamentul European nu ne dorim mari modificări, deci vom face tot posibil în acest sens. Deci, prin urmare, cum vedeți dumneavoastră procesul de ratificare? Știu că anumite țări au reticențe și ce putem să facem, deoarece de foarte multe ori există multă dezinformare în acest domeniu. Deci ce putem face? dragi? până la urmă parlamentele suverane sunt cele care trebuie să voteze, însă de multe ori nu se dispune de toate informațiile necesare și dacă noi putem face ceva, cu mare plăcere ne vom implica. Mulțumesc! Um, Aș mai adăuga și eu o întrebare. Până acum, cam 40% din comerțul uh, <laughs> UE Canada era reprezentat de britanici. Acum a ieșit Regatul Unit. Marea Britanie a fost cumva poarta către Europa pentru multe țări din Commonwealth sau pentru SUA sau pentru alte țări. Acum lucrurile s-au schimbat. Vă așteptați acum la o modificare, să zicem așa, sediilor companiilor uh, în Uniunea Europeană în această privință sau încă așteaptă, <laughs> sunt practic în sala de așteptare Așteptăm să vadă cum va arăta acordul dintre UE și Regatul Unit. Vă mulțumesc, alți colegi vor să intervină? Nu văd pe nimeni, deci uh, ne puteți răspunde. Vă mulțumim. Mulțumesc foarte mult. Voi începe cu sfârșitul, referindu-mă la CETA și la ratificare, referitor la comerț și cum se vor configura lucrurile acum. Repet, ne aflăm într-o perioadă de tranziție cu Regatul Unit, care va mai dura încă un an, deci nimic nu se va schimba în acest an. Bineînțeles că va depinde de Marea Britanie după aceea dacă vor fi interesați să negocieze și știm că sunt interesați, deci vor trebui să negocieze un fel de acord comercial cu Canada. Acum noi evaluăm situația, ne uităm din punct de vedere statistic care vor fi implicațiile pentru noi. Și până la urmă nu e vorba doar de Canada, e o tendință generală. Încercăm de asemenea să vedem ce se va întâmpla cu asistența pentru dezvoltare fără regatul unii și dumneavoastră știți cum stau lucrurile mai bine decât oricine, deoarece de foarte multe ori a trebuit să discutați acest subiect aici în Parlamentul European la SEAE, ofițerii noștri și cei care sunt responsabili de relațiile cu țările terțe sunt practic în aceeași situație. Uh, încercăm să vedem cum ne vom reorienta în funcție de nevoi și, bineînțeles, vedem că deja s-au um, stabilit legături între guvernul britanic și cel canadian în domeniul meu de responsabilitate. Știu că deja au semnat anumite acorduri cu țări terțe, deci va depinde de ei. Acum, referitor la cifre, nu le am aici. Le voi transmite mai degrabă această întrebare colegilor de la DG3, dar asta țin mai mult de ei decât de noi de SAE. Însă ceea ce putem spune noi în legătură cu CETA este să, fim, să încercăm să fim utili, să le, fim, să le explicăm colegilor de la ce 3 de ce CETA, de ce SPA e ceva util. Discutăm de asemenea cu statele membre, îi ajutăm uh, cu informații pentru a vedea ce anume ne-a dus CETA și acest acord cu privire la parteneriatul strategic. Trebuie să vă spun că a fost incredibil să vedem cât de mare a fost interesul pe malul celălalt al Atlanticului de a se implica, de a discuta. Deci interesul față de Uniunea Europeană e în creștere. Am avut câteva grupuri de lucru bilaterale. Acum cred că am ajuns la vreo 27 și numărul acestora crește deoarece experții noștri vor să se întâlnească pentru a colabora și marja de colaborare în cadrul acestei relații atât de generale e, e foarte mare. Și e incredibil. Nu doar faptul că avem atât de multe grupuri de lucru, e incredibil uh, că aceste grupuri de lucru chiar uh, funcționează, oamenii se întâlnesc, au, fac schimburi de vederi, uh, nu e întotdeauna cazul așa. Există astfel de grupuri de lucru și cu alte <laughs> state terțe, dar uh, nu există așa un interes ca în situația Canadei. Acum, referitor la CETA, vom uh, face eforturi cu fiecare stat membru pentru a vedea ce poate fi util. Știu că și ambasadele canadiene acum sunt foarte implicate în fiecare stat membru. Ucraina. Bineînțeles că diaspora ucraineană e numeroasă în Canada. Știm că guvernul Trudeau anterior, anterior guvern Trudeau s-a implicat mult în reformele din Ucraina și au dat ajutor, l-au încercat să ajute la adoptarea diferitor legi în legătură cu uh, incriminarea corupției și așa mai departe. Și, și noi suntem activi, practic, în aceeași direcție, colaborăm cu Canada și încercăm, deci, să ne ocupăm de aceleași domenii, așa cum fac și ei în Ucraina. Deci există o sinergie în această privință pentru a lucra cot la cot. Acum, mergând în zona arctică, în regiunea arctică, și acest uh, întreg spațiu care se deschide acum. Știți că se are un trimis special pentru zona arctică. Încercăm și noi să facem parte din grupul arctic. Din păcate, Uniunea Europeană ca tare că nu face parte din Consiliul Arctic, doar statele membre fac parte, însă uh, Politicile noastre sunt uh, foarte coordonate cu cele ale canadienilor în acest domeniu și avem de asemenea întâlniri regulate cu Canada în acest uh, domeniu pentru a ne compara politicile și pentru a stabili priorități în funcție de ceea ce fac statele membre și canadienii și în funcție de prioritățile lor pentru ca lucrurile să se potrivească. Bineînțeles că prioritățile lor sunt cumva diferite de ale noastre, Așa e întotdeauna. Acum, ce face Rusia în regiunea arctică? Știm ce face, urmărim situația îndeaproape, însă este un spațiu unde ar trebui să colaborăm cu toții sau în legătură cu care ar trebui să colaborăm cu toții. Rămân uh, la politica externă referindu-mă la China acum. Da, China și Ucraina, două priorități uh, majore uh, în privința căror ne-am coordonat mult în ultima vreme. Canadienii au salutat reacția noastră și sprijinul nostru în cazul arestării lui Meng Wanzhou sau în cazul, uh, mă scuzați, persoane arestate în, uh, persoanelor arestate în China și sperăm ca prin uh, eforturile noastre diplomatice aceste persoane să poată fi repatriate în Canada. E o situație foarte dificilă, însă de fiecare dată când putem să ne dăm ajutorul, o facem, deoarece până la urmă e vorba de drepturile omului și de drepturile acestor persoane, drepturi care ar trebui respectate. sprijinul față de CITA din partea opoziției. De la început, la început au fost multe critici, însă acum, odată ce apar noile informații, noile date, trebuie să vă spun că nu doar opoziția din Canada, ci și cea care exista în Europa împotriva acordului CETA, a început să înțeleagă că acest acord este un acord de o calitate superioară și că avantajele pentru Uniunea Europeană și pentru Canada sunt uh, majore. Deci nu mai există atât de multe critici în ultima vreme. Și asta deoarece încercăm să prezentăm exemple bune și argumente bune în această dezbatere. Ați mai adresat o întrebare în legătură cu situația recentă. Știți care este poziția noastră, care este poziția Uniunii Europene. Știți că această poziție se bază pe rezoluția Consiliului de Securitate. Canada își dorește să devină membra Consiliului de Securitate, deși sprijină asta. Să bineînțeles că există divergențe de opinii, dar mai multe pot fi făcute în privința Iranului. E o marjă mare aici de, de manevră, bineînțeles. Uh, că aici uh, Canada e cam pe aceeași lungime de undă cu uh, Uniunea Europeană. Acum alți colegi cu alte întrebări. Dacă nu este cazul, atunci vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă rugăm să urmăriți îndeaproape situația, tot ce se întâmplă cu canala <laughs> pentru a ne putea ține la curent <laughs> când uh, vom avea nevoie. Cu mare plăcere, spune doamna ambasador. Dragi colegi, acum vom uh, lua o scurtă pauză de 8 minute. Domnul comisar Varheli e prevăzut la 16 și un sfert și va fi o reuniune cu ușile închise. Deci toate persoanele, acei tineri minunați din spate, care nu <laughs> au nicio funcție oficială în grup sau nu sunt membri, sunt rugați să debarcheze, să zicem așa.